Dragi colegi, reluăm uh, ședința. Am câteva anunțuri de făcut. Procesele verbale ale ședinței de ieri sunt disponibile. Există observații? Nu văd niciuna, deci se consideră aprobate.